Okay, colleagues, I'll get started. I know we're a bit thin on the ground, but I'll... Dragi colegi, ne începem reuniunea. Aveți proiectul de ordine de zi? Sunteți cu toții de acord? Bine, atunci trecem la aprobarea procesului verbal a reuniunii din 26-27 noiembrie și 3 decembrie. Sunteți de acord cu procesele verbale? Vă mulțumesc foarte mult! Urmează simplificarea transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, examinarea amendamentelor, Comisia de Fond de IMCO, domnul Pircar este raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Ne-ați spus deja că e Avizul nostru în legătură cu simplificarea transferului de autovehicule matriculate în alt stat membru, asta în interiorul pieței unice. Mâine vom avea votul. Vreau să vă spun din capul locului că nu există complicații. Regulamentul are patru obiective. În primul rând, să garanteze libera circulație a autovehiculelor pe piața internă, lucru de pe urma căruia vom avea de câștigat din perspectiva mobilității și e și un mesaj pozitiv către exterior. Un al doilea obiectiv este reducerea poverii administrative. Aici am putea economisi foarte multe costuri. E vorba de aproximativ 1,5 miliarde de euro al treilea obiectiv, garantarea siguranței traficului, deoarece standardele din toate statele membre ar urma să fie armonizate la același nivel de siguranță. Și în ultimul rând, al patrulea obiectiv, prin schimbul de date putem combate abuzurile existente și uh, furturile de documente înregistrate. Deci o inițiativă binevenită, cu multe propuneri din partea comisiei și eu țin să le mulțumesc acum raportorilor din umbră. Au avut loc două reuniuni intensive la care am avut un schimb de opinii în legătură cu elementele față de care trebuie să găsim un uh, compromis. Au vorbit și despre calendar, și despre lămuririle necesare, uh, deoarece există reguli diferite de la un stat la altul. Nu vreau să intru acum în detalii, vreau doar să vă spun că în urma acestor reuniuni cu raportorii din umbră, am ajuns la concluzia că acele puține amendamente înaintate se concentrau doar pe domeniul transporturilor. Cred că am fost cu toții de acord în această privință, deci practic, doar, 20, doar 33 de amendamente au fost înaintate și o serie dintre acestea au fost oricum deja retrase. Deoarece unele din elementele uh, incluse în amendamente apăreau uh, fie în text, fie în propunerea comisiei, deci nu avea rost să le mai includem și în amendamente. În orice caz, le mulțumesc colegilor care și-au dat seama de acest lucru și și-au retras amendamentele. Au fost înaintate niște amendamente care se referă la terminologie, ne vor ajuta, le vom accepta și mai există câteva amendamente pe care raportorii din umbră au fost de acord să le respingă pentru că nu erau practice. Bineînțeles, ne dorim ca lucrurile să se întâmple, însă vrem totuși ceva fezabil, deci trebuie să putem verifica măsurile puse în aplicare și dacă acest lucru nu e posibil, atunci trebuie să acceptăm că o anumită prevedere nu e fezabilă. Eu cred că majoritatea grupurilor politice au căzut de acord în legătură cu aceste principii și tocmai de-aia am ajuns la un raport cu atât de puține amendamente. Deci, v-am spus, câteva amendamente trebuie respinse, v-am spus de ce și raportorul din umbră au acceptat argumentele în favoarea respingerii. Le mulțumesc și consilierilor noștri care ne-au sprijinit foarte mult. Acum aștept uh, cu nerăbdare discuțiile sau orice alte întrebări. Vă mulțumesc, domnul De Bacăr are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu raportorului pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o la cele două reuniuni ale raportorilor din umbră. Eu înaintasem două amendamente importante. Unul pentru a insista asupra faptului că statele membre trebuie să se asigure că, că această matriculare e tratată în conformitate cu regulamentul, cu o recunoaștere reciprocă a documentelor, cu un schimb de date. Uh, Iar atunci când persoana se mută într-o altă țară, trebuie prevăzut un termen de trei luni. Comisia prevedea șase luni. Raportorul e de acord cu comisia, deci preferă perioada de șase luni în loc de cea propusă de mine, de trei luni. Eu cred că putem fi de acord cu raportorul care a făcut o treabă foarte bună, deci cred că ne putem concentra doar pe aspectele referitoare la transporturi. Transparența a fost un aspect prioritar din dosar, s-a ținut cont de asemenea și de protecția datelor, un uh, aspect foarte important pentru noi, liberalii. Într-adevăr, trebuie să le ușurăm viața consumatorilor. Eu cred că mâine la vot nu vom întâmpina dificultăți. Domnul Bradburn. Ca și domnul de Bacher, vreau să-i mulțumesc domnului Pirker pentru munca făcută. Trebuie să reamintim faptul că acest raport vine în urma unui raport IMCO în legătură cu cele mai mari îngrijorări pe care le au cetățenii. 20, număr de 20. Deci eu îl sprijin foarte mult pe domnul Pirker. Într-adevăr și eu îmi doresc să nu cumva să împovărăm și mai mult cetățenii din punct de vedere de, uh, birocratic. Da, e vorba aici de înregistrarea autovehiculor atunci când persoanele se mută permanent într-un alt stat membru. Da, trebuie să înlesnim acest lucru, însă nu trebuie să creăm o povară administrativă suplimentară. Ceea ce privește poziția domnului de Bacaram, aici uh, o mică problemă. Uh, în amendamentul meu susțin o perioadă de 9 luni. Comisia vrea 6 luni, domnul de Bacăr 3 luni. Eu cred că pentru a înlesni această înregistrare ar trebui să optăm pentru perioada de înregistrare cea mai lungă. Deoarece atunci când cetățenii se mută într-o altă țară, își dau seama că în matricularea vehiculului uh, vine undeva la capătul priorităților lor. Au alte probleme, în primul rând, să-și găsească o locuință, un loc de muncă, deci de aceea ar fi bine să dăm dovadă de flexibilitate. Ar trebui să le dăm un răgaz cetățenilor. E singura problemă. În rest, uh, mi se pare un raport foarte bun și mulțumesc din nou domnului Pircar. Doamna Iala Sender. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc domnului Pircar pentru munca pe care a făcut-o la acest aviz. E clar că prin acest raport putem înlesni lucrurile în domeniul transporturilor. Eu aș vrea să vă întreb un lucru. Cum rămâne cu posibilitatea de a ține cont de amendamentul 31? Știți că noi încercăm să găsim o mai bună punere în aplicare a amenzilor transfrontaliere și știți că nu am reușit asta din cauza Consiliului. Știți că nu s-a acceptat o formulă mai eficientă de punere în aplicare a amenzilor. De aceea eu am propus ca și în matricularea în alt stat membru, atunci când există amenzi neplătite. Deci am spus că în același fel în care o persoană se întoarce în statul membru unde a săvârșit infracțiunea, deci dacă persoana a fost deținută, îi se poate cere, de exemplu, să plătească amenziile din trecut, ei bine, și în cazul unui matriculărilor am putea ține cont de acest lucru înainte de a da undă verde. Deci trebuie verificat uh, situația amenzilor plătite pentru infracțiuni. Deci ar trebui să folosim aceste amenzi, plata acestora drept un instrument în plus. Mulțumesc, domnul Kramer. Eu uh, mulțumesc, eu um, vorbesc, mă scuzați, în numele doamnei Eva Lichtenberger, care e într-o altă comisie și numele ei îi mulțumesc domnului raportor. Domnul Gorca de la Comisie. Thank you. Um, I like... Mulțumesc. Much for, uh... Eu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru raport. Da, e un raport într-adevăr pozitiv, dacă ne gândim că această inițiativă e prezentată așa cum trebuie în raport. În timpul discuțiilor am arătat că noi am prefera să se rămână la propunerea noastră inițială. Da, există uneori propuneri contradictorii, cum ar fi perioada de timp uh, pentru registrare, dacă să fie un termen de 3, de 6 luni, de 9 luni. Noi am propus 6 luni, gândindu-ne că e o perioadă echilibrată. Cât despre comentariile făcute până acum, mai ales trimiterea la directivea din 2011, noi credem că nu există un motiv întemeiat pentru a refuza matricularea deoarece există amenzi neplătite, tocmai pentru că există un mecanism de aplicare a amenzilor. Deci noi preferăm să nu intrăm pe acest teren. Însă, în general, Abordarea dumneavoastră a fost pozitivă și țin să vă mulțumesc. Domnule Pircăr, aveți comentarii? Da, foarte pe scurt, spune domnul Pircăr, fără microfon. Vreau să mă refer și eu la acest termen de înmatriculare. Bineînțeles, unii ar dori să lungească, să scurteze această perioadă, unii vorbeau de 3 luni, alții de 6, alții de 9 sau chiar de 12 luni. Eu cred că e posibil să-ți reînmatriculezi vehiculul în termen de șase luni. Eu înțeleg că oamenii au alte priorități, cum ar fi să-și găsească o locuință sau un loc de muncă. Pentru mine e o perioadă rezonabilă. De aceea am făcut această propunere de a respecta propunerea inițială a Comisiei de șase luni. Acum, temeiurile pentru a refuza. Eu țin să resping propunerea făcută, deoarece a putea cauza astfel și alte întârzieri inutile. Cu cauze diferite și anume faptul că statele membre nu și-au făcut temele acasă sau uh, au întârzieri. Deci eu vreau aici să ținem cont de situația proprietarilor de vehicule și să nu intrăm în altceva. Deci trebuie să ne asigurăm că vom avea un nivel de birocrație cât mai redus atunci când trebuie rematriculat un vehicul într-un alt stat membru. Deci cât mai puțină birocrație cu putință. Și de aceea am sugerat ca și raportorul în umbră să respingă această propunere. Eu am fost de acord, deci îmi mențin propunerea să respingem această idee în interesul consumatorilor, bineînțeles. Și încă o dată le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat. Vă mulțumim, domnule Pirker, votul va avea loc mâine. Um, we don't know yet where... Nu știm încă în ce zi va vota Comisia IMCO. Noi mâine. Deci, de dragul dumneavoastră, domnule Pircăr, eu sper ca oamenii să mai poată ridica mâna când vom ajunge în sfârșit la votul acestui raport. Acum, știe cineva când vine domnul Kamal? Doar ce urmează raportul dumnealui scrie ora 4 pe ordinea de zi, că aveți dreptate, puțin mai devreme. Haideți să-l așteptăm până vine și reluăm atunci lucrările.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 Okay, colleagues. Uh, Mr. Kamal is... Dragi colegi, domnul Kamal nu va veni astăzi, dar domnul Foster, doamna Foster, îi va prelua rolul. Așa că doamna Foster uh, ne va face prezentarea. Deci, următorul punct este avizul în legătură cu politica de concurență în Uniunea Europeană. Doamna Foster, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. O să aștept o clipă până când uh, colegii o să își reia locurile. Foarte succint. Din păcate, uh, domnul Kamal nu poate fi astăzi aici pentru a dezbate de amendamentele aici la comisia noastră dar aș vrea să vă spun uh, ce notițe mi-a transmis. Va ține cont de toate amendamentele prezentate și în multe cazuri uh, amendamentele care au fost primite din partea membrilor comisiei. Dacă puteți să faceți un pic de liniște, vă mulțumesc. Există multe amendamente pentru text pe care este dispus să le susțină și încer- încearcă să găsească compromisuri acolo unde este posibil și speră că aceste amendamente de compromis să fie acceptate de majoritatea membrilor. Totuși, um, există o îngrijorare în legătură cu rolul Comisiei ECON și problemele cu care ne confruntăm în aceste momente dificile. Așa că ceea ce aș dori eu să fac în în numele dânsului, să vedem în numele raportorilor din umbră dacă aceștia ar putea să facă comentarii acum care să ne ajute în legătură cu aceste amendamente de compromis. Dacă nu, măcar să ne dea câteva indicații să vedem care este situația actuală a lucrurilor și să putem raporta în continuare pe această temă. Mulțumesc, Jackie. Domnul Bac, George, te rog. Domnul Groș, mai întâi. Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc raportorului și să cer scuze în numele domnului de Grandes, care nu poate fi astăzi aici. Dar vreau să vă fac următoarea comunicare. Am reușit să ajungem la șapte amendamente de compromis și domnul de Grandes spune că este vorba de un compromis între deschiderea piețelor și crearea unui domeniu al transporturilor care este foarte important și care trebuie însoțit de o serie de măsuri de reglementare a pieței, pentru că piața nu se poate autoreglementa singură. Deci e nevoie de câteva nuanțe care au fost incluse pentru a ține cont de ideile noastre și care respectă modalitățile de lucru, crearea de locuri de muncă, acesta fiind unul dintre obiectivele importante și, de asemenea, deschiderea piețelor care ar putea ajuta la crearea de noi locuri de muncă. Iată, deci, amendamentele de compromis. Domnul Bac probabil că va vorbi de o serie de, despre o serie de amendamente de compromis, va face explicații în legătură cu amenziile care sunt aplicate și mâine a, dorim să avem un spațiu unic de transporturi, nu doar în ceea ce privește deschiderea piețelor, cât și în ceea ce privește legislația aplicată și implementarea acesteia, sancțiuni, amenzi și așa mai departe. Și aceste sancțiuni și amenzi trebuie să fie aceleași pentru toată lumea. Eu, de exemplu, locuiesc într-o zonă transfrontalieră și îmi dau seama că în anumite părți există uh, diferențe. Amenziile care se aplică la noi nu sunt neapărat aceleași care se aplică în alte părți. Și de multe ori oamenii profită de aceste diferențe în ceea ce privește aplicarea amenzilor, de exemplu. De aceea trebuie să încercăm să eliminăm aceste diferențe și avantaje pentru unii sau pentru alții. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Benin. Mulțumesc. Și eu aș vrea să mă refer la amendamentul de compromis 2. Tocmai am primit o nouă versiune a acestui amendament și înainte de a primi această nouă versiune, tocmai vroiam să spun că eram de acord cu recomandările de vot și cu compromisurile care au fost prezentate, dar acum s-a schimbat situația. La compromisul 2 se cere comisiei să completeze implementarea spațiului unic feroviar european prin măsurile adecvate pentru a deschide acest sector concurenței. Iar amendamentul 35, care era inclus în acest compromis, se referea tocmai la piața feroviară la nivel național. Și pentru că piața feroviară și piața internațională a pasagerilor au fost deja deschise și sunt pachete pe care le-am analizat deja. Acum se pune doar problema piețelor naționale. Deci mă întreb dacă acum cerem ca spațiile care sunt deja deschise concurenței să fie deschise concurenței și cele care nu sunt deschise să nu fie deschise. Oare asta dorim? Pentru că asta înseamnă practic să nu cerem nimic și nu știu dacă are sens acest compromis 2, pentru că nu face decât să ceară ceea ce e deja implementat. Și, bineînțeles, atunci amendamentul 35 pe care îl prezentasem noi nu mai este inclus în compromis și lista de vot, așa cum a fost prezentată, a eliminat acest amendament 35. Și el a fost eliminat în ultima versiune, lucru care nu ne place deloc. Mulțumesc definiția unui compromis înseamnă ca mai mult de un grup să fie de acord. Doamna Țicău, vă rog, de la Socialiști și după aceea Michael. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să încep uh, prin a spune că regret faptul că nu am avut nicio întâlnire între shadow raportori, nu a fost inițiat o astfel de dezbatere Uh, regret lucrul acesta cred că s ar fi putut ajunge la um, nite niște texte de compromis acceptabile pentru toată lumea și în final la o opinie uh, care să reflecte punctul de vedere al majorității colegilor din comisia de transport. în uh, principiu aș vrea să mai spun de asemenea faptul că în propunerile de amendamente de compromis deși ele Uh, menionează că ar fi acoperite câteva dintre amendamentele grupului sd ele nu sunt incluse în, amendamentele de compromis deci uh, considerăm că nu, uh, nefiind incluse ele ar trebui să fie votate separat. de asemenea în amendamentele propunerile de amendamente de compromis pe care le am primit nu am găsit informaii cu privire la grupurile care sprijină acele amendamente de compromis deci, uh, așa cum spunea și domnul președinte mai devreme, nu știm dacă acele amendamente sunt de compromis sau vom vota pe lista de amendamente uh, care a fost uh, depusă de, pe baza amendamentelor înaintate de colegii noștri. Ca referiri tehnice la um, opinie, în principiu susținem liberalizarea doar în condițiile în care sunt asigurate și uh, condițiile sociale uh, doar în condițiile în care tot ce înseamnă uh, competiție corectă și din punct de vedere social este asigurat. Deci nu suntem în favoarea unei liberalizări care să aibă costuri nemăsurate în ceea ce privește condițiile angajaților și condițiile sociale. Uh, am făcut uh, câteva amendamente în ceea ce privește uh, sectorul, transportului aerian și anume am cerut comisiei să vadă dacă nu cumva există anumite condiții de competiție incorrecte, în special în ceea ce privește companiile Uh, cu cost uh, redus. De asemenea, situația, sprijinim situația uh, din aeroporturile regionale și considerăm că trebuie ca aceste aeroporturi să fie mai bine incluse în piața internă de transport. Am făcut de asemenea câteva amendamente privind liberalizarea transportului rutier de marfă, dar aici noi vom susține toate acele amendamente care vizează ca această liberalizare să se facă doar în condițiile în care uh, condițiile, criteriile sociale sunt uh, respectate uh, și doar în acest context. Eu mă voi opri aici. Repet, regret faptul că avem mâine votul, dar astăzi nu avem încă lista de vot clarificată așa că mâine vom uh, vota dar uh, din păcate amendamentele propuse de compromis nu știm uh, câte grupuri le sprijină și faptul că anumite amendamente raportorul consideră că sunt acoperite de amendamentele de compromis dar ele nu sunt e clar ele trebuie votate separat și acele părți care nu sunt incluse trebuie să avem posibilitatea să le adăugăm. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnul Kramer. Malerweise bedanke ich mich ja kurz vor der Abstimmung. Mulțumesc. Înaintea votului, în mod normal, mulțumesc raportorului, dar de data aceasta nu pot să o fac, pentru că nici măcar nu știu cum arată raportorul. Am văzut uh, poze, e adevărat, dar nu ne-am întâlnit niciodată și niciodată nu mi s-a cerut să ne întâlnim pentru a dezbate această chestiune și pentru a vedea de ce suntem pentru sau împotrivă. Niciodată n-am văzut uh, un vot uh, mai prost organizat decât acesta. Și cred că e o situație de neacceptat. Nu se poate, nu putem vorbi aici despre niciun fel de cooperare dacă pe cineva uh, nu interesează așa ceva, atunci mai bine să nu-ți asumi responsabilitatea să fii raportor dacă nu ești dispus să mergi până la capăt. Deci vă spun, n-am mai avut așa o experiență până acum. Și cred că uh, ceea ce putem uh, face în felul acesta nu este decât să ajungem la o concurență prost organizată uh, um, în Uniunea Europeană. Și se pare că facem aceleași greșeli ca și la Comisia Europeană și, um, practic, nu asigurăm niciun fel justiția și chestiunea socială în domeniul concurenței. Se spunea că în sectorul transporturilor um, concurența este în afara jocului. Ce înseamnă asta? Că am încercat să îmbunătățim lucrurile prin economia socialistă. Dar nu, despre așa ceva nici nu se poate vorbi aici. Se spune de asemenea că aeroporturile regionale trebuie utilizate mai bine, dar e vorba de aeroporturi deficitare. S-au făcut investiții de milioane de euro și au doar unul sau două zboruri uh, săptămânal și dacă s-au făcut atâtea investiții, nu se pot, pur și simplu nu pot fi închise așa de pe o zi pe alta. Ce se întâmplă, de exemplu, la Strasburg? Nu știu care sunt calculele care se fac, însă situația e cunoscută. EasyJet a arătat că beneficiile sale ar fi 300 de milioane, dar că a avut și perioade cu 500 de milioane și de fapt nimeni nu și-a pus problema că o bună parte din acești bani sunt subvenții se vorbește despre utilizarea mai optimă a aeroporturilor regionale și asta nu are nimic de a face cu o adevărată concurență, e o adevărată falsificare a concurenței aici. Și ar trebui să vedem uh, și care este impactul asupra mediului. Cred că pentru asta însă, din păcate, nu avem banii necesari. Am propus și noi o serie de amendamente, de exemplu pentru trecerile transfrontaliere. S-a făcut deja o cerere în acest sens și încercăm să ajungem la un amendament de compromis la care să ne înscriem și noi, pentru că principiul uh, concurenței a fost vulnerat. și uh, cooperarea la nivel transfrontalier a fost foarte bună, dar aceasta va fi obstaculizată și uh, dacă guvernul german continuă așa, lucrurile nu pot merge bine. Pentru mine însă să rețineți, eu sunt europeană în primul rând. V-am spus, am prezentat mai multe amendamente, trebuie să uh, le susținem la numărul 7, 40 uh, a fost deja respins și știu de ce, amendamentul 10 și acesta a fost respins și nici aici nu știu de ce și aș fi vrut să dezbatem acest lucru, pentru că un lucru e clar, dacă avem niște condiții generale, niște condiții cadru, uh, care impun o povară suplimentară căilor feroviare, dar sunt uh, favorabile pentru alții, atunci nu vom atinge niciodată niște obiective uh, pentru a avea un, uh, mai mult transport pe căile ferate și mai puțin pe drumurile rutiere. Deci, chestiuni care trebuie incluse într-un raport despre concurență. Vă spun că până acum n-am avut experiență atât de negativă ca aceasta. Mulțumesc. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich, äh, Domnul Bach. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul nostru Groș a spus uh, ceea ce a crezut de cuvință și n-am să insist aici. N-am nimic de adăugat în legătură cu amendamentele de compromis. Aș vrea doar să spun câteva cuvinte aici în legătură cu uh, pachetul um, aeroportuar și taxa pe materialul rulant în Franța. Cred că sistemul uh, este oarecum acceptabil. Nu pot să zic că sunt foarte mulțumit, dar uh, pot să mă mulțumesc cu această situație. Dar aș vrea să vă reamintesc că salut scrisoarea care a fost trimisă de președintele nostru, comisarului competent. Scrisoare în care se cere ca și comisia să se exprime în sfârșit în legătură cu această chestiune. Un al doilea punct, care a fost menționat de Matiu, sancțiuni în cazul încălcărilor grave a normelor sociale în sectorul transporturilor. Colegul nostru, Udrihel, a redactat un raport pe această temă în anul 2010 și în acel raport se constata că uh, Comisia nu dă dovadă uh, de destulă uh, fermitate și că statele membre nu respectă regulile în vigoare. În anumite țări există un adevărat catalog al sancțiunilor și acestea sunt foarte diferite de cele care se aplică în alte state membre. Iată de ce cred că trebuie să facă o armonizare în acest domeniu. În unele țări nu există sancțiuni progresive, în altele da. Și nu e vorba aici doar de suma sancțiunilor sau amenzilor, ci și de natura lor. Deci cred că e o chestiune urgentă care trebuie să se rezolve și anume o această armonizare a regulilor în domeniul sancțiunilor. Există totuși și o serie de prevederi care sunt aplicate în mod diferit în diversele state membre și aceasta duce la o distorsiune a concurenței. Matiu, am vorbit aici despre pachetul feroviar. Cred că ar trebui să ne gândim de două ori înainte de a acționa în ceea ce privește deschiderea piețelor uh, la nivel național, să nu deschidem cutia Pandorei, pentru că am avut nevoie de șapte ani pentru a ajunge la un acord și deschiderea pieței poate fi interesantă din punct de vedere economic, dar aceasta trebuie să meargă mână în mână cu o serie de norme sociale. Vă mulțumesc! Domnul Grigorovici din partea Comisiei, însă înainte de a începe, domnule Grigorovici, vreau să vă spun că sunt oarecum îngrijorat pentru că n-au existat întâlniri ale raportorilor din umbră până acum și nicio întâlnire unde să se discută amendamentele de compromis. Așa că aș vrea să vă fac o sugestie să dezbatem această chestiune mai târziu, după intervenția domnului Grigoreveci. Dar vroiam să vă informez despre asta înainte, înainte de a auzi discursul comisiei. Așa că vă dau cuvântul, dar să țineți cont de remarca pe care am făcut-o. Da, mulțumesc. Vreau să răspund la două observații făcute la ultima întâlnire din noiembrie, parcă pe 6. O întrebare în legătură cu code sharing, acorduri între linii aeriene în acest sector și altul, sau altă întrebare în legătură cu IFER, pe căile ferate. O să încep cu prima, cu privire la acel acord în domeniul code sharing. Cred că răspunsul pentru domnul Cun a fost transmis, dar o să mai citesc cu permisiunea dumneavoastră. Așadar, pe 6 noiembrie, problema code sharing între liniile aeriene cu efectul reducerii concurenței a fost o problemă care a fost ridicată și am dorit să vă oferim următoarele informații. Comisia închetează în prezent două cauze pentru a verifica dacă cazul de acorduri de co-sharing corespund cu regulile împotriva acordurilor anticoncurențiale din articolul 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Lufthansa Turkish Airlines pentru rutele Frankfurt-Istanbul și Munich, München-Istanbul și între Brussels Airlines și TAP pe ruta Bruxelles-Lisabona. Couch sharing e o formă comună de cooperare între transportatori, în industria aviației. Un acord de couch sharing pe zborurile operate de unul dintre liniile aeriene, dar și cele comercializate de celălalt transportator sub proprie denumire. Iar acordurile de co-sharing pot aduce beneficii substanțiale pentru pasageri. Unele tipuri de acorduri pot duce și la efecte anticoncurențiale investigațiile în derulare se concentrează pe un tip de aranjament de couchsharing și anume un mare care operează pe rutele care leagă acele aeroporturi de tip hub, fără limitarea numărului de locuri pe care fiecare poate să le comercializeze pe zborurile celuilalt transportator în funcție de câte locuri sunt disponibile. Un astfel tip de code sharing poate să reducă concurența între părți pe rutele în cauză, ceea ce duce la prețuri mai mari și la calitatea mai redusă a serviciilor pentru călători. Dacă efectul de denaturare pentru aceste acorduri este dovedit, atunci Comisia va încerca prin anchetă să dea linii directoare clare în legătură cu ce tip de code sharing va fi contrar uh, normelor în materie de concurență în Uniunea Europeană. Deci liniile aeriene vor fi într-o mai bună poziție să autoevalueze dacă un acord se conformează cu regulile antitrust sau un astfel de acord ar trebui să fie modificat în consecință chiar dacă nu fac parte dintr-o anchetă în derulare a comisiei. Și celălalt, de-al doilea lucru la care vreau să mă refer se referă la IFER. E ceva realizat în consultare cu DigiMove. Serviciile comisiei au anchetat impunerea de către Franța a unei taxe forfetare pentru a, anumite costuri pentru toate materialele rulante care trebuie să fie utilizate pe rețeaua de căi ferate franceze pentru transportul de călători. Serviciile Comisiei sunt de părere că efectele IFER ar putea să pericliteze piața pentru serviciile internaționale de transportul de călători, pentru că tax ar putea să reprezinte un obstacol pentru operatorii uh, nefrancezi de transporturi internaționale de a oferi liber servicii în Franța sau prin Franța. Serviciile Comisiei vor propune să se adopte pașii adecvați pentru a eh, elimina tot ce nu respectă eh, elementele fundamentale în Tratatul Uniunii Europene în legătură cu această măsură. Mulțumesc. Mulțumim Comisiei. Mike, e vreo întrebare? Cred că e foarte bine că <clears throat> Comisia vede că e amenințată competitivitatea, dar așteptăm de 2 ani pentru o decizie. Și am tot așteptat și acest punct, până la urmă, va fi prea târziu până să ia o decizie. <clears throat> De ce Comisia a așteptat atât de mult? Procesul acesta a continuat cu căile ferate și problemele transfrontaliere. Au trecut mai mult de 2 ani și abia acum primim o declarație. Aș vrea să știu, de fapt, concret ce face Comisia. Trebuie să luăm o decizie. Mulțumesc. Vorbești despre taxa pe căile ferate franceze în special, da? Da. Comisia, doriți să răspundeți? Ce pot acum să fac este să iau notă de solicitarea dumneavoastră și să vă răspundem. Poate că nu vă adresați cui trebuie, Mike. Bun. Dacă vrem să votăm mâine, e clar uh, că între raportorii în umbră există o anumită senzație că nu s-au făcut lucrurile adecvate, nu s-au întâlnit, nu s-au discutat propunerea de compromis mi se spune că Comisia Econ va vota în februarie, ceea ce ne dă ocazia, dacă și dumneavoastră doriți, să amânăm acest vot până pe 22 ianuarie. Aș recomanda ca aceasta să fie propunerea pe care să vă fac. Toată lumea e mulțumită să amânăm, deci, și să transmitem și raportorului mesajul să se întâlnească după Crăciun cu raportorii din umbră și să uh, continuăm. Doamna Foster? Mulțumesc, domnule președinte. Da, e foarte bună propunere. Said, de fapt, nu se simte bine. Acesta e motivul pentru care nu este aici. <clears throat> Sunt uimită de comentariile pe care Michael Kramer le a făcut. Ai fost atâția ani în comisie, asta e și prima dată că ai spus că n-a venit raportorul și trăgeai concluzia că ce s-a întâmplat că, domn, de fapt, domnul Kamal nu se simte bine, s-a îmbolnăvit astăzi, tocmai am trimis un SMS și de la birou încearcă să-mi transmită informații. E o problemă clară în legătură cu modul în care să se ocupe de compromisuri. Am receptat mesajele și domnul președinte a ridicat. Ele trebuie să fie discutate complet, deci salut propunerea domnului președinte de a spune că putem să amânăm pentru ianuarie și sunt convinsă că domnul Kamal care va transmis scuze că nu e astăzi aici. Deci dacă amânăm și aș mai vrea acum cu acordul dumneavoastră încă un comentariu în legătură cu coach sharing. Nu știu dacă trăiesc pe altă planetă sau nu, dar de 20 de ani se practică coach sharing sau chiar de mai mult. Nu sunt convins acum ce încearcă să ne spună colegul de la că două linii aeriene au coach sharing. Noi știm de ce au coach sharing despre asta vom vorbi în acest aviz, adică, nu știu, sunt absolut uimită de aceste detalii. Și o să ia, o să facă acțiuni, dar în legătură cu implicațiile pentru aeroporturile regionale, care abia se mențin în activitate. Era un comentariu și poate trebui să discut cu Comisia. Deci mulțumesc, domnule președinte, și sunt convinsă că o să vă întâlniți cu toții în uh, ianuarie și veți găsi cea mai bună cale de urmare. Michael? Doream doar să vă spun clar că nu m-am plâns în legătură cu faptul că nu era astăzi aici. Asta îl privește. Asta s-a întâmplat de multe ori și în trecut ca cineva să nu se simtă bine. Dar eu am spus că n-a existat nicio întâlnire a raportorilor din umbră, nicio șansă să discutăm compromisurile, nici măcar o singură ocazie. Asta e ceva ce eu n-am mai văzut în șapte ani și mențin comentariile. Președintele, mulțumesc. Sperăm că s-a rectificat și am amânat și sperăm că și raportorul și cei din umbră o să se întâlnească și vom putea vota pe 22 ianuarie. Bun. Acum o să <clears throat> îi rog pe cei care nu sunt coordonori să părăsească sala și înainte de a pleca să vă spun ca mâine dimineață să veniți cu cartelele de vot. N-aveți cartelă, nu votați trebuie să fie foarte clar. Nu mai ridicați mâna și nu spuneți să vă socotesc. Mulțumesc. Vom trece în câteva momente la luna coordonatorilor. Mulțumesc.